Allora, we can start now. Ciao. Putem începe, deci. Aș dori Înainte să încep să spun câteva cuvinte în ce privește adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, atunci e considerată adoptată. La comunicările președintelui, avem interpretare în franceză, engleză, greacă, italiană, bulgară, poloneză, slovenă, bulgară, română, spaniolă, portugheză. De asemenea, suntem transmiți pe, transmiși pe internet. pe pagina internet a Parlamentului Uh, aș dori să vă spun că în 18 aprilie a avut loc reuniunea coordonatorilor și dacă nu există obiecții, o considerăm adoptată. Înainte de a da uh, cuvântul raportorilor noștri, aș dori să vă uh, comunic, să vă fac câteva comunicări succinte. Îmi cer scuze, spune președinte, sunt puțin răcită. Așa cum am spus cu ocazia ședinței coordonatorilor, am v-am trimis uh, intervenția mea cu ocazia Forumului European al Culturii, care a avut loc săptămâna trecută. A fost uh, un eveniment uh, extrem de interesant, uh, aproximativ 900 de participanți uh, au venit. Nu știu, președinta întreabă, e cumva o problemă cu interpretarea? Se pare că canalul de engleză este bruiat. Uh, deci uh, vorbesc, uh, vorbeam despre Forumul European al Culturii care a avut loc în 18 și 19 săptămâna trecută la Bruxelles. Am participat la acest eveniment, bineînțeles. Am luat cuvântul după domnul comisar Navracici Și am mm, vorbit uh, cu colegii despre acest, uh, o parte din colegi uh, cu acest, despre acest eveniment, dar doream să vorbesc despre el și în plenul comisiei noastre. Aș dori să vă anunț două vești bune. Noi, comisia noastră și eu, un nume personal, ne-am luptat. Trebuie să mm, recunosc că și președintele Schulz ne-a susținut și am obținut ca anul 2018 să fie declarat Anul European al Patrimoniului uh, Cultural. E o decizie a președintelui uh, Juncker. Noi credeam că o pierduserăm, pierduserăm această bătălie uh, și deci comisarul Navragic va prezenta în viitor un program de lucru pentru acest an european și bineînțeles că i-am cerut ca Comisia noastră, Parlamentul European și Consiliul să fie implicați în definirea priorităților. O a doua veste bună e că înalta reprezentantă, doamna Mogherini, a anunțat uh, oficial prezentarea unei comunicări cu privire la noua politică culturală în domeniul relațiilor internaționale. E vorba despre faimoasa diplomație culturală de care s-a vorbit foarte mult recent. În 30-31 mai va avea loc un uh, Consiliu de Ministri unde se va discuta această propunere. În orice caz, mie mi se pare o propunere excelentă și cred că ar trebui să cooperăm cât mai strâns uh, cu colegii de la AFET uh, și cu colegii de la Comisia de Comerț Internațional. Pentru că cei trei comisari împreună vor uh, prezenta, împreună cu un altul reprezentat, această propunere. Aș dori să mulțumesc și colegilor prezenți, doamnei Trupel, uh, în primul rând, cu ocazia prezentării domnului Franceschini, ministrul de cultură din Italia, acest proiect de task force al căștilor albastre ale culturii deci, iată, s-a propus crearea uh, unui grup de experți uh, în domeniul culturii, 30 de persoane, uh, experți din acest domeniu, arheologi și așa mai departe, pentru a da curs doamnei Irina Bucova, director general al UNESCO. Sper că toată lumea este de acord uh, să ne mobilizăm pe lângă statele membre pentru că acest uh, uh, proiect să fie susținut de către toate statele membre. În orice caz, cu mare satisfacție am auzit-o pe doamna Mogherini spunând că Uniunea Europeană va uh, milita uh, pe lângă ONU pentru că acest proiect uh, să fie finalizat. Și de altfel se pune pentru prima dată uh, o astfel de problemă, deci să se adopte o astfel de, uh, de măsură, respectiv crearea sau înființarea unui uh, task force. Atât am avut uh, de spus la comunicările președintelui deocamdată. A, nu, ajung la punctul 3. Uh, Președinta se scuză. Nu v-am văzut. Vă rog, domnule Fisas. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Doream doar să vă informez că ieri s-a dus uh, un omagiu lui Placido Domingo, la 40 de ani după primul său spectacol și am vorbit cu președintele Europa Nostra, care și-a exprimat satisfacția în legătură cu uh, această idee anului european al patrimoniului. Deci uh, doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru implicarea noastră și uh, m-a rugat uh, să spun acest lucru în plenul uh, comisiei noastre. La sfârșitul lunii mai uh, vom pregăti un proiect mai concret. Președinta, mulțumesc foarte mult, domnule Fisas. Uh, Europa Nostra este una dintre asociațiile care, într-adevăr, a militat foarte mult pentru acest proiect. Am cooperat foarte strâns cu ea. A avut loc și inițiativa de la Madrid. Bineînțeles că este foarte important ca toți factorii implicați să se, să se coopereze și ca Consiliul să creeze acest task force, acest grup de reflexie în domeniu. Aș dori să-i dau cuvântul lui Sabine Verhaien, care este raportoarea noastră pentru uh, proiectul de aviz cu privire la portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online. Uh, iată cum uh, arată calendarul, având în vedere că trebuie să le permitem colegilor să înainteze amendamente, așa având în vedere uh, complexitatea subiectului. Vei să propui chiar tu? Bun. Cel mai bine ar fi să-i dăm cuvântul lui Sabin. După care aș dori să propun ziua de 4 ca termen pentru amendamente, dar înainte aș, da cuvântul să dau cuv- aș dori să-i dau cuvântul lui Sabin. că este un uh, subiect extrem de important uh, care se integrează în strategia digitală europeană, iar noi suntem o comisie asociată în conformitate cu articolul 54 din regulament. De din Mulțumesc. E vorba de propunerea de regulament uh, depusă de comisie pentru a permite celor care se află în, alte state pe o perioadă limitată de timp să aibă acces la serviciile, la conținutul online, pentru care plătesc abonament um, în statul membru în care sunt resortisanți. Comisia se referă la serviciile free-to-air și le scoate din acest regulament pentru că nu există o legătură directă prin tratat cu consumatorul, uh, dar are în vedere o opțiune. De exemplu, dacă există un sistem de verificare sau dacă am o registrare sigură, atunci mă pot bucura și de serviciile free to air prin portabilitate. Deci excluderea nu este una totală. Conținutul este tratat ca și când Practic, abonatul n-ar părăsi uh, teritoriul uh, statului de resort. Deci, uh, trebuie să existe o accesibilitate, um, trebuie să preîntâmpinăm această accesibilitate pe ușa din dos, în așa fel încât drepturile de autor să nu fie încălcate cu principiul teritorialității și este o idee care a apărut în mai multe locuri din acest dosar. Deci, principiul teritoriului nu este atacat în propunerea comisiei și cred că este și în interesul Comisiei de Cultură să se întâmple asta, mai ales în industria filmului, cu tot felul de videouri și filmulețe care circulă pe internet. Este deci foarte important să menținem structurile, mai ales că acestea sunt importante pentru crearea de conținuturi noi. Portabilitatea nu înseamnă aici uh, accesul transfrontalier la conținut. Accesibilitatea transfrontalieră, adică. Trebuie să clarificăm lucrurile printr-un amendament și am redactat uh, un propriu amendament la Constituentul 12a în care spun foarte, foarte clar că nu este vorba de accesibilitatea transfrontalieră și felul în care am introduce pe ușa din dos. Este important să existe diversitate culturală și lingvistică în Europa și aceasta trebuie garantată cu diseminarea valorilor europene cu tot, lucru care se um, găsește în raport. Drepturile de autor sunt baza um, multiculturalismului și e necesar să existe un nivel sporit de protecție pentru a spori uh, forța creatoare europeană. Portabilitatea se referă în primul rând la conținutul audiovizual. Și E un lucru valabil pentru tot, cărți, uh, muzică și așa mai departe, dar uh, adesea vedem că există accesibilitate transfrontalieră în realitate, pentru că există cărți accesibile în acest fel și există licențe pan-europene, deci foarte multe domenii au devenit uh, multiteritoriale sau pan-europene, în așa fel încât uh, Directiva aceasta nu vine cu foarte multe lucruri noi, dar oferă mai multă siguranță în momentul în care per se anumite servicii devin portabile. Pentru funcționarea directivei, în opinia mea, este important să avem o definiție clară în ceea ce privește statul de reședință. Și aici apar definiții diferite în dreptul comunitar, iar uh, definiția din propunerea de regulament a fost foarte vagă inițial, pentru că nu venea cu claritate absolut deloc. Prin urmare, în raportul meu am introdus o definiție care se bazează pe o sentință judecătorească a CEJ în ceea ce privește cazul Fernandez, eh, Pedro Magdalena Fernandez versus Comisia Europeană. Practic, definiția de acolo este cea care stă la baza regulamentelor care se aplică, aplică propriului personal și uh, mi se pare o normă de bun simț, pentru că se sugerează definiția reședinței ca fiind uh, elementul central al intereselor uh, beneficiarului. Este locul în care o persoană se întoarce în mod regulat uh, și cu care are o legătură constantă și strânsă. Deci sunt și navetiștii transfrontalieri, sunt uh, și um, conducătorii de camioane, um, sunt cei care sunt direct vizați de ce înseamnă reședința permanentă în contextul portabilității. Ei bine, această definiție este foarte bună. Iar apoi, în ceea ce privește definiția prezent temporar, a fost uh, un element destul de dificil. Uh, mai ales pentru că e vorba de durata de ședere în alt stat membru și aceasta nu trebuie să fie limitată la un anumit număr de zile sau săptămâni. Este un element foarte important pentru a nu avea în vedere doar vacanțele. Sunt și studenții Erasmus, sunt și camionagii, după cum vă spuneam, și aceștia au nevoie de un acces garantat la serviciile de portabilitate pe termen lung și n-ar fi foarte bine dacă la un moment dat service providerii ar trebui să numere momentele în care eu nu sunt acasă. Mi se pare destul de înspăimântătoare această idee și nu poate fi în sensul acestei invenții. Tocmai de aceea este foarte important să avem niște definiții curate în ceea ce privește reședința permanentă și apoi ajunge și, ajungem și la un alt punct uh, important, verificarea eficientă a statului membru de reședință. Pentru ca portabilitatea să funcționeze, este important să avem un punct corect de plecare. Deci trebuie să existe o verificare în acest uh, sens dar verificarea să nu se facă pe criterii subiective cu privire la cum trăiește un anumit abonat sau cât de des se întoarce acolo, trebuie să găsim alte căi și alte criterii de a face această verificare. Și asta după definiția clar formulată anterior. Asta nu înseamnă că service providerul trebuie să analizeze felul în care îmi trăiesc viața acasă pentru a-și da seama dacă într-adevăr acolo este reședința mea sau nu. Prin urmare, cer la acest capitol comisiei să dea niște exemple pentru posibilitățile de verificare. Un fel de instrumentar în acest sens și asta printr-un act delegat, în așa fel încât să putem uh, să venim cu noi elemente tehnice pe măsură ce evoluăm, ca să nu trebuiască de fiecare dată să redeschidem cutia Pandorei. Și uh, trebuie să existe și certitudine juridică aici, iar uh, în momentul în care anumiți uh, service provider nu fac o verificare corectă, consumatorul trebuie să fie protejat, mai ales dacă normele din directivă sunt încălcate. Așa că Susțin că într-o asemenea uh, situație, în momentul în care nu are loc o verificare eficientă, um, și în momentul în care o verificare eficientă este lacunară sau în care arată că abonatul nu este um, nu locuiește în reședința declarată, el poate să retragă licența. După cum spuneam, este important să existe certitudine juridică pentru toate părțile implicate, odată pentru service provider, bineînțeles, pentru ca acesta să știe care sunt metodele prin care poate să facă corect verificarea, apoi uh, pentru cel care deține drepturile uh, și cel care deține licențele, în așa fel încât să se știe ce este o metodă curată de analiză și care sunt uh, condițiile uh, Uh, de respectat, ca să-mi dau seama dacă aceasta nu a avut loc. Și, bineînțeles, i-a avut în vedere și consumatorul, pentru că și pentru acesta trebuie să fie destul de clar ce înseamnă reședință chiar pentru el, care este reședința sa și cum poate să se bucure și când de portabilitate. Proiectul de text al comisiei trebuie adăugit uh, prin uh, acte delegate, de exemplu să avem în vedere acel instrumentar de care vă spuneam. M-ar bucura orice propunere din partea Comisiei în acest uh, sens. Și, bineînțeles, uh, să putem să includem totul în procesul legislativ, de exemplu cu o anexă. Ca să putem să extindem actul delegat în așa fel încât nu, să nu trebuiască să redeschidem pachetul legislativ de fiecare dată când evoluția o impune. N-aș vrea să existe o urmărire constantă a adreselor IP, ci să existe probe aleatorii, pentru că odată adresa IP nu este un indiciu 100% pentru verificare, în opinia mea. Eu pot să mă conectez și prin VPN și pot să achiziționez tot soiul de adrese IP, deci un control permanent, în opinia mea, nu este de bun augur, pentru că iarăși s-ar, duce, s-ar duce la activități de tracking. Ar fi foarte bine dacă colegii ar veni cu propuneri de adăugire. Termenul uh, de amendamente a fost inițial 4 mai. Mie una mi se pare că este cam strâns, pentru că mai avem și o sărbătoare între timp. V-aș ruga așadar să obținem o prelungire de o săptămână, în așa fel încât să avem termenul pentru amendamente 11 mai. Mai ales că, deocamdată, nu avem propunerile de la celelalte comisii, noi cei de la cultură ne-am mișcat foarte repede cu avizul nostru și ar trebui să așteptăm niște amendamente bune, bine gândite, în tihnă, așa că poate am merita mai mult timp. Vă mulțumesc! Mulțumim, Sabin! Mulțumim foarte mult, Sabine! Bineînțeles că o să dăm colegilor cuvântul, dar cred că, într-adevăr, am putea să uh, amânăm data, ținând cont însă de data de 21 de iunie, când comisia noastră a trebuit să voteze. Uh, în orice caz, uh, e foarte important să ținem cont de acest termen de 21 iunie și precizez că și Comisia Jurii nu, nu s-a exprimat. Aș dori să dau cuvântul coordonatorilor întâi și raportorilor din umbră. În primul rând, raportorile alternativ, cum doriți? Domnul Gramaticachis. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. După cum uh, ați uh, auzit după, din cele spuse de Savine, cred că trebuie să o felicităm pentru că a făcut o treabă foarte bună, ceea ce îmi înlesnește și mie misiunea în mare măsură. Propunerea Comisiei pentru a avea această portabilitate transfrontalieră nu este decât un prim pas, un uh, pas uh, dificil, uh, e adevărat. Ne dorim să creăm o piață unică digitală și acum, iată, facem primul pas. E vorba de o, o parte mică, o parte infirmă, infirmă a mm, populației. Dacă ne dorim să avem însă o un adevărat uh, progres pentru cetățenii europeni, atunci ar trebui să revizuim întreaga legislație cu privire la copyright. Uh, și această revizuire, după părerea mea, se impune. În acest cadru, împreună cu colaboratorii mei, uh, ne-am întâlnit, ne-am, am avut câteva reuniuni cu părțile interesante. Am cooperat uh, foarte strâns uh, cu raportorii uh, socialiști de la Comisia de Afaceri Juridice și de asemenea cu asociațiile de protecție a consumatorilor, pentru că e un subiect care e foarte important pentru acești factori implicați. Trebuie să ne asigurăm că acest, regle, acest regulament vizează portabilitatea serviciilor digitale și nu accesul transfrontalier mai ales în ceea ce privește conținutul artistic. pentru că uh, consecințele asupra creativității, mai ales uh, asupra cinematografului european, ar fi extrem de negative și sprijin amendamentele 2, 3, 4 și 5 ale raportoarei, care, după părerea mea, merg uh, în direcția cea bună. Și intenționez chiar să mm, înaintez și alte amendamente de clarificare, deci care să prezinte întreaga situație. Uh, avem, uh, avem nevoie de o obligație pentru furnizorii de servicii, pentru prestatorii de servicii, să uh, verifice situația clientului. Deci cred că ar trebui să avem o listă de măsuri de verificare, pentru că astfel, dacă avem mai multe măsuri de măsurare, se, vor, se va reduce posibilitatea de abuz. În ceea ce privește reședința temporară, cred că ar trebui să menționăm uh, de faptul că vorbim despre un calendar foarte specific. E un aspect uh, pe care l-a prezentat și doamna raportor. Nu cred că ar trebui să limităm uh, la un număr de zile această perioadă de ședere temporară, pentru că, bineînțeles, că nevoile diferă de la un utilizator la altul. Deci sunt de acord cu raportoarea că ar trebui să clarificăm definiția în ceea ce privește statul membru de reședință. Și aici, am avea nevoie de o perioadă mai lungă decât uh, cele șase luni propuse de către Comisie pentru a începe punerea în aplicare a regulamentului. Doamnă președinte, eu am fost uh, profesor de astrofizică în uh, în trecutul meu și uh, nu putem uh, vedea cu ochiul liber decât 3000 de stele, însă platforma digitală e uh, asemănătoare cu întreaga galaxie, deci uh, vrem să reglementăm situația a 200 de miliarde de stele, poate chiar mai mult. Însă dacă ajungem să ne cunoaștem mai bine galaxia, ne vom putea deplasa fără obstacole și foarte ușor. Mulțumesc! Cu, această, cu această concluzie lirică și celestă putem să uh, finalizăm acum prima intervenție și aș dori să dau cuvântul colegului Zver. Se pare că nu dorește să ia cuvântul. Mulțumesc! Eu aș dori să vă aduc cu picioarele pe pământ, având totuși o poziție asemănătoare, deci aș dori să mulțumesc raportoarei pentru tot ce a făcut pentru acest aviz Mă bucur să vă pot spune că grupul ECR o sprijină. Și e, vă pot spune, genul de uh, subiect uh, pe care noi, grupul ECR și uh, delegația britanică, le putem uh, sprijini ne aflăm uh, într-adevăr pe făgașul cel bun, deci cred că vom ajunge la un echilibru în ce privește regulamentul. Portabilitatea uh, conținutului online e o propunere care îi va mulțumi pe uh, consumatori, am aici uh, o muzică de fundal. Uh, în orice caz, îi va mulțumi ceea ce privește situația de pe piața unică, dar trebuie să ne asigurăm că prestatorii nu sunt împovărați de o mm, reglementare excesivă și deci că nu pune bețe în, roace, în roate nici principiul extraterritorialității Uh, și nici sferei de aplicare regulamentului. Deci noi credem că acest regulament ar trebui să ne asigure că se investește în uh, uh, conținut de calitate, deci că nu se subminează acest principiu de bază. Cred că nimeni nu-și dorește ca portabilitatea să înlocuiască calitatea și opțiunile pentru consumatori. Deci, ce ne-am dorit noi, grupul ECR, să vedem în acest regulament, am dorit ca regular, aplicarea sa să se facă doar la consumatorii, deci care accesează conținut plătit în mod legal atunci când se deplasează sau care, când au reședința temporară în altă stat membru. Deci noi, pentru noi uh, e nevoie de o definiție foarte clară a statului membru de uh, reședință pentru a obține cât mai multă previzibilitate pentru mediul de afaceri. Apoi, în ce privește calendarul, nu știm dacă uh, ar fi bine să definim uh, uh, cu un calendar conceptul de temporar sau nu. Va trebui să ne gândim mai bine înainte de a bate în cuie în regulament acest termen de temporar. Autentificarea pentru ca consumatorii care au drept la aceste servicii să poată avea acces la ele e foarte importantă din punctul nostru de vedere. Apoi, această listă neexclusivă, nu știm dacă ea ar fi utilă sau nu, ne mai gândim încă. Pentru că aceste uh, proceduri ar trebui să ne permită să uh, avansăm și noi în ritmul tehnologiei. Deci, într-un regulament uh, va fi foarte greu, având în vedere că tehnologia evoluează foarte repede. Știți foarte bine că apar tot, fi, tot felul de lucruri pe piață. În urmă cu 4-5 ani nu ne-am fi uh, gândit uh, la ele și probabil că așa va fi și peste 4-5 ani. Deci, iată, aici avem o uh, mică diferență față de poziția antevorbitorului. În ceea ce privește impactul negativ uh, asupra uh, muzicii, jocurilor sau uh, cărților electronice, uh, ne-am dorit ca ele să nu fie afectate. Uh, în legătură cu accesul nelimitat. Trebuie să fim uh, foarte la curent cu consecințele secundare ca să nu obținem uh, rezultatul opus celui scontat. De asemenea, ar trebui să ne gândim dacă o clauză de opt-in deci să nu existe servicii preplătite, deci dacă această opțiune ar trebui să fie înregistrată sau nu. Sunt de acord uh, cu uh, comentariul uh, uh antervomitorului în ceea ce privește punerea în aplicare a uh, contractelor. Cred că trebuie să dăm dovadă de o perioadă, deci să fim mai realiști. Nu cred că șase luni ajung pentru a permite oamenilor să uh, aplice toate aceste măsuri. Deci e prea scurt pentru industrie. Și apoi, în ceea ce privește flexibilitatea pentru furnizorii de servicii, de a lansa portabilitatea fără ca consecințele asupra consumatorilor să fie negative. Mă gândesc, de exemplu, la uh, cupele de uh, fotbal sau astfel de alte evenimente. Uh, raportoarea a dat dovadă de mare deschidere, sunt gata să cooperez cu ea și cu raportorii din umbră pentru a obține un aviz care, spre deosebire de alte avize recente, Uh, să contureze o tendință care să arate cât de bine cooperăm noi la comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Tom. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Proiectul de aviz al doamnei Verhaen conține câteva amendamente foarte importante și noi considerăm că este un bun punct de plecare S-a pus accent asupra faptului că această portabilitate transfrontalieră nu reprezintă accesul transfrontalier. Ea se bazează pe o definiție juridică. Uh, consumatorii trebuie să poată să, con- să consume conținut uh, digital în altă țară decât țara lor. E foarte important să nu uh, subminăm accesul uh, extrateritorial. Dar în orice caz s-a spus uh, în aviz că nu trebuie să subminăm diversitate artistică și culturală. Accesul la conținutul online pentru minorități ar trebui de asemenea să fie garantat. Prestatorii de servicii uh, oferă servicii culturale pentru minorități uh, într-o măsură prea mică. Deci minoritățile din țări vecine nu au acces la uh, conținutul cultural din țara lor, deci ar trebui să punem la dispoziția minorităților și alte alternative juridice. Bineînțeles că nu ne referim la uh, sfera de aplicare strictă a acestui uh, aviz, dar în orice caz cred că ar fi bine să atragem atenția asupra acestui aspect se propune și o definiție a statului membru de reședință. Mie mi se pare o idee foarte bună. Pe lângă observațiile colegilor, cred că ar trebui să uh, ne gândim la uh, termenul de temporar. Pentru mine, temporar s-ar putea să fie 5 ani mandatul meu, ori pentru un uh, industriaș, un om de afaceri, s-ar putea să fie ciclul de afaceri pentru, afacea, pentru compania lui. Deci ar trebui să definim mai bine acest termen. Foarte mulți factori implicați uh, intervin și trebuie să ne asigurăm că prestatorul de serviciu este cel cu care clientul are un contact. De asemenea, tot termenul temporar ar trebui să evite situații în care uh, calendarul diferă de la un stat membru la altul. Prin această propunere, Comisia ar trebui să poată adopta acte delegate pentru faimoasă listă. Deci, prin aceste acte delegate, s-ar putea să ne asigurăm că uh, măsurile Comisiei respectă protecția vieții private și a datelor. Cred că trebuie să mai uh, lucrăm la acest aviz pentru a ne asigura că regulamentul va funcționa, dar sunt de acord cu colegii care și-au exprimat uh, mulțumirea față de raportor pentru tot ce a făcut. Doamna Trupel. Ja, auch von meiner... Mulțumesc și eu lui Sabine. Într-adevăr, este o propunere bună în ceea ce privește portabilitatea transfrontalieră și sunt și eu de părere că ar trebui să limităm asta de accesul general transfrontalier la conținuturile culturale. Dar Comisia a avut în vedere deja asta și a stabilit uh, niște frontiere ferme în ceea ce privește această ficțiune legală, că poți uh, să iei cu tine abonamentul uh, plătit mm, și că acest lucru nu aduce atingere nici cum uh, drepturilor de autor, nu știu zău, pentru că săptămâna trecută am avut o audiere la jurii și a fost problematizată această problemă. Vreau să spun foarte clar că ar fi cu totul alt caz dacă ar fi asta. Deci nu este vorba de faptul că uh, vor acces noi oameni la același conținut, e vorba de faptul că eu, ca abonat, vreau să călătoresc, practic, cu conținutul meu. Sabine, e bine că nu există o limitare de timp pentru accesul la abonamentul deja plătit. E vorba de restricționări care ar face uh, necesară o verificare sau o trasabilitate și noi respingem asta doresc să subliniez și chestiunea țării de reședință. Este evident un element cheie și de aceea avem nevoie de o definiție clară a acestei noțiuni cu o reglementare clară a verificărilor de efectuat. Tu ai spus că pe de o parte te gândești la un act delegat, pe de altă parte uh, ai vrea să ai câteva propuneri și în textul de lege. Și ar fi corect, așa cred și eu și sper să reușim să facem câteva propuneri foarte clare, pentru că n-aș lăsa chiar totul la mila unui act delegat. Doresc de asemenea să spun că, în special în ceea ce privește ofertele publice sau free-to-air, să existe o soluție opt-in, deci neobligatorie să fie avute în vedere toate abonamentele plătite, însă ceilalți, dacă vor să opteze pentru un model optim, să o facă, dar nu obligatoriu. Și poate ultima observație, chit că deja se verifică totul cu posibilitățile de verificare, N-ar trebui să ajungem la modele de tracking, ci ar trebui găsite alte soluții. Și atunci oferta ar fi bună, pentru că, pe de o parte, am avea o dezvoltare a pieței digitale cu mai multe posibilități pentru consumatori, dar și cu nelimitarea drepturilor de autor. Și sperăm să existe niște modele bune de verificare, care, bineînțeles, să nu aducă atingere libertății uh, consumatorilor. Și atunci, cred că totul ar fi echilibrat. Mulțumesc! Mulțumim. Domnul Căster. Mulțumesc, doamnă Ferhaien, pentru documentul prezentat. Aici cădem ușor de acord. Propunerea Comisiei despre portabilitate este, poate fi un pas important în așa fel încât să propulsăm integrarea Europei. E un lucru de bun simț din punct de vedere economic, care extinde uh, drepturile consumatorilor, în așa fel încât ei să aibă acces la niște servicii plătite online, pretutindeni în Europa. Prin urmare, întregul demers este pozitiv și poate avea efecte pozitive pretutindeni în Europa. Este foarte important uh, să vedem ce se va întâmpla cu acest regulament. Pentru că mai ales din perspectiva consumatorilor, regulamentul trebuie să nu încerce să uh, delimiteze anumite lucruri mult prea strict. El trebuie să rămână în continuare fezabil. Prin urmare, am făcut câteva propuneri cu privire la nelimitarea uh, duratei uh, șederii. Mi se pare un lucru de bun simț. Iar apoi, în ceea ce privește urmărirea consumatorilor, aceasta să nu existe, mai ales că e vorba de protecția vieții private și de protecția datelor cu caracter personal. Dar aici am și o întrebare și poate mă ajutați dumneavoastră. În raportul dumneavoastră spuneți că ar fi necesar să se facă un sampling de adrese IP. Nu-mi imaginez cum, cum ați vedea implementată această idee. Cine să facă verificarea IP-urilor prin eșantion? Cine primește datele? Cine face verificarea aceasta și cine ia până la urmă o decizie finală. Iată primele întrebări care îmi vin în minte când mă uit la această idee. Și propuneți câteva criterii pentru stabilirea reședinței. Inclusiv um, um banca la care ești afiliat sau uh, asigurarea socială. Nu știu. Am aici o întrebare sau poate o uh, idee nouă la care ne-am putea lansa. Nu credeți că ar fi necesare și alte criterii de introdus aici? Sau nu credeți că putem face un sistem de login în așa fel încât să ai acces la portabilitate astfel? Poate aveți deja un răspuns, nu știu, dar e o întrebare care mie mi-a apărut în minte. Ce altă soluție tehnică am putea născoci? Lăsăm mână liberă comisiei aici? Să includă totul în regulament? Cam acestea sunt întrebările care mi-au venit în minte când am parcurs textul dumneavoastră, un text de altfel echilibrat și de bun simț. Mulțumesc! Mulțumesc, Petra Kammerevert. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich kann's eigentlich ganz... Mulțumesc. Eu voi fi foarte subcintă pentru că s-au spus deja foarte multe. Da, într-adevăr, acest proiect de directivă um, trebuia de mult să vină și Comisia s-a descurcat foarte bine. Ceea ce a propus Sabine este, în opinia mea, o concretizare necesară a directivei și sunt uh, de acord cu ideile legate de durata, uh, de șederea temporară, mă scuzați. Uh, sunt de acord și cu ceea ce se spune despre trasabilitate și verificarea permanentă a reședinței. Nu mi se pare în regulă să se întâmple asta, nu este în sensul a ceea ce ne dorim noi. Prin urmare, este foarte important să nu intrăm în detalii cu definiția, ci să lăsăm mai degrabă să reglementăm totul prin stabilirea reședinței permanente. Iar propunerile făcute în acest sens sunt foarte de bun simț. Este vorba de o următoare uh, problemă. Nu avem sisteme de notificare similare în statele membre și nu uh, toată lumea se loghează la fel. Prin urmare, trebuie să existe o amplitudine de um, posibilități de verificare a reședinței. Eu, în mod obișnuit, nu sunt o prietenă a actelor delegate, dar iată, iată că de data aceasta este vorba de o chestiune strict tehnică și eu cred că putem să facem o excepție aici, bineînțeles, plecând de la ideea că nu trebuie nimic, ca nimic să aducă atingere drepturilor uh, de protecție a datelor personale. Noi spunem că nu vrem să restricționăm temporar sau să definim temporar, dar pe de altă parte să aruncăm la gunoi uh, protecția datelor doar pentru că e vorba de verificarea precisă a reședinței permanente. Cu numărul de cont eu sunt mai puțin sceptică, pentru că la o adică dacă semnezi un contract cu un furnizor, oricum uh, dai numărul cărții de credit sau ceva de genul ăsta, uh, sau contul. Și atunci lucrurile acestea sunt oricum stipulate prin contract, deci aș fi mai puțin rezervată. Cred însă că ar fi cel mai bine ca într-o anexă a directivei să stabilim niște criterii de principiu. Ca să spunem care sunt împrejurările în care se face o verificare a reședinței și apoi să lăsăm, bineînțeles, la latitudinea comisiei să formuleze totul mai explicit. Dar ar trebui poate să insinuăm că ar trebui să existe un cadru de acest gen. Bineînțeles, vor uh, apărea evoluții tehnice și n-are sens ca de fiecare dată să redeschidem această directivă. Deci, printr-o anexă. Altminteri, uh, punctul de pornire este foarte bun. Îmi place și ideea de opt-in, mai ales în ceea ce privește serviciile free-to-air, precum și ceea ce privește, în ceea ce privește oferta publică și oferta privată. Uh, lucrurile merg în direcția cea bună, se clarifică multe aspecte și, într-adevăr, trebuie să facem diferența între, pe de o parte, portabilitate și, pe de altă parte, o abolire totală a geoblocării. Eu cred că aceste lucruri trebuie clarificate în această directivă și de aceea susțin explicit acest amendament. Vă mulțumesc. Mulțumim. Doamna Libațca are cuvântul acum. Mulțumesc. Doskonałego sprawozdania, ale... Mm, o felicit pe Zabine pentru acest uh, raport minunat, dar uh, vreau să subliniez ceea ce a spus deja raportoarea. Avem această comisie și noi aici uh, promovăm mobilitatea în toate formele ei. Mobilitatea tinerilor, mobilitatea studenților, trebuie să spunem foarte clar că nu putem limita șederea temporară. Și asta nu prin o definiție. Dar catalogul acela cu întrebări, catalogul deschis, e periculos, mai ales că avem în vedere verificarea reședinței permanente. Pentru că nu știm care vor fi posibilitățile ce ni le rezervă viitorul. Un asemenea catalog ar trebui definit uh, foarte clar și parametrii ar trebui să fie foarte clar. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul comisiei, pentru că s-a manifestat în acest sens, am și eu câteva întrebări. Odată, două întrebări de clarificare. Înțeleg că e nevoie să existe o perioadă de tranziție, după cum uh, ne-a sugerat și doamna Ferhaien. Înțeleg și că e vorba de definirea uh, sau de nedefinirea limitării uh, duratei, pentru că se stabilește cumva um, o noțiune generală aici, dar totul trebuie să pornească de la o definiție îmbunătățită a reședinței. Vă pot da un exemplu din țara mea. În țara mea, reședința și domiciliul sunt lucruri diferite și poți să le deții pe amândouă. Așa că să facem cumva în așa fel încât să nu lăsăm deschisă o portiță periculoasă. Pentru că centrul permanent al propriilor interese este foarte important aici, într-adevăr. Dar pot imagina că acesta poate fi și locul la care te întorci uh, constant nu, nu înțeleg, mi se pare că aici uh, trebuie îndeplinite două condiții. Cel puțin uh, în versiunea din limba italiană mi se pare că mm, sunt avute în vedere două lucruri diferite. Și vreau să știu dacă e exclus și riscul de a avea un acces permanent transfrontalier. Actele delegate sunt preferate aici și văd că nu e clarificat lucrul acesta direct în uh, articol, de direct în text. Eu sunt de părere că trebuie să stabilim aici niște principii generale, ca să fim siguri de ce va apărea în regulament. Așa vom avea o mai bună capacitate de adaptare pe viitor. Deci eu una cred că ar trebui să reglementăm lucrurile direct în text. Dau cuvântul comisiei, după care o rugăm pe raportoare să intervină pentru câteva concluzii. Reprezentanta comisiei e alături de noi și ea uh, reprezintă DG Connect. Thank you, Madam Chair, and uh, allow me... Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să încep prin a o felicita pe doamna Ferhaien pentru munca ei. Este un raport foarte bun, după părerea noastră, și de asemenea credem că intervențiile raportorilor din umbră arată o înțelegere foarte bună în ceea ce privește obiectivul pe care încearcă să-l atingă Comisia cu ajutorul acestei propuneri. Suntem de acord întru totul cu punctele scoase în evidență ca fiind cele mai importante, începând cu nevoia de a ne asigura că se face o diferență între portabilitate și acces transfrontalier, importanța clarificării conceptului de reședință, stat membru de reședință, E important să nu încercăm să reducem acel interval, să nu îl limităm, așa cum uh, au spus uh, câțiva dintre membrii acestei comisii. Este o propunere importantă și pentru cei care merg în vacanță, dar nu numai pentru ei. Și este într-adevăr o provocare să stabilim un grad mare de, caritate, de claritate în ceea ce privește mijloacele de verificare. În ceea ce privește conceptul de reședință pe care l-ați menționat dumneavoastră, doamna președinte, și abordarea în, în proiectul de aviz la, la amendamentul 12. Și Consiliul a uh, spus ceva tot pe această linie pentru a, a clarifica mai departe. Noi dorim să clarificăm acest concept, nu dorim să avem un concept general pentru uh, obiective orizontale, pentru că ar fi prea complicat. Este suficient să avem claritate, ținând cont de obiectivele acestui regulament. În ceea ce privește cealaltă întrebare a dumneavoastră, legată de mijloacele de verificare, în ceea ce privește reședința. Ei bine, aici uh, Asta e o problemă cam fără ieșire. Trebuie să găsim suficientă claritate în momentul de față, având în vedere că avem de-a face cu un regulament și să găsim și niște criterii clare. În propunerea comisiei, noi am încercat să facem asta direct de la început. Nu s-a propus posibilitatea folosirii actelor delegate. Până acum, Consiliul nu a luat în considerare posibilitatea actelor delegate, dar se fac foarte multe eforturi pentru a avea o listă clară de mijloace de verificare. Cred că asta va genera discuții suplimentare între Parlament și Consiliu. Oricum, eu sunt de acord că fie că credem că este vorba despre nevoia unor competențe delegate pentru o actualizare ulterioară, fie că nu, este nevoie de claritate încă din prima zi. Și dacă este șase luni sau un an, vom vedea atunci când va fi cazul. Dar din momentul în care intră în vigoare regulamentul, trebuie ca uh, furnizorii de servicii să știe ce trebuie să facă, deci să fie clar. Mulțumesc, Sabina, ai cuvântul. Mulțumim foarte mult, mulțumesc foarte mult pentru faptul că mă sprijiniți și cu privire la întrebările adresate, doresc să intru în câteva detalii. Pe de o parte, avem subiectul uh, verificare aleatorie. Comisia a propus această posibilitate să facem verificările prin IP sau uh, prin uh, contracte, prin comparația cu alte contracte care există, de exemplu cu serviciile de telefonie, uh, a fost totul în considerentul 17. Eu am scos aceste lucruri din considerent pentru că am dorit să verificăm, să definim mult mai clar, printr-un instrumentar, posibilitățile de verificare. Ne putem certa dacă vrem un instrumentar de aici de la Parlament sau dacă vrem să lăsăm comisia să facă asta într-un act delegat. Dar mie una, cel mai important este să avem uh, siguranță juridică pentru toți participanții, ca să știe toată lumea ce înseamnă o definiție corectă și curată a reședinței obișnuite. Problema este că nu putem aplica numai o metodă aici, nu putem prescrie o singură metodă, pentru că nu toate statele membre au un registru al primei reședințe, de exemplu. Eu pot să am mai multe case, pot să am mai multe facturi de telefonie, de exemplu, dar uh, se prea poate ca uh, locuința mea de vacanță din Spania sau Italia să nu fie locuința mea principală, să nu fie reședința. Și atunci ar trebui să nu creăm tot felul de cazuri speciale. Și totul poate fi rezolvat printr-o definiție clară. Eu una nu cred că pot ca aici să parcurg exhaustiv toate posibilitățile de verificare din cele 28 de state membre. Cel mai bine ar fi ca statele membre, la un moment dat, uh, să aibă un registru al notificărilor, al înregistrărilor, în așa fel încât de acolo să se pornească cu, cu verificarea exhaustivă. Să existe o deschidere în acest sens. Acum, nu știu, dacă facem asta specific pe țară sau nu, rămâne de văzut, dar este un element important pentru uh, provider să existe o verificare aplicabilă din punct de vedere tehnic tuturor. Și de aceea, aici mi se pare că putem să cooperăm foarte bine. Nu mă deranjează să începem cu o anexă care să poată fi extinsă în funcție de posibilitățile tehnice care apar. Până la urmă, obiectivul meu a fost ca directiva să nu trebuiască să fie redeschisă de fiecare dată. Dacă facem o anexă, în care să introducem câteva elemente foarte bine. Iar pe viitor vom reveni asupra acesteia și lăsăm uh, o portiță și cu actele delegate, în așa fel încât să includem noi posibilități de verificare pe măsură ce acestea se vor întrezări. Cu privire la serviciile free to air, este foarte important ca toate acele lucruri care n-au o legătură directă cu clienții să nu fie trecute aici, dar uh, să existe posibilitatea de opt-in cu verificare. Și de aceea am spus că dacă e vorba de o taxă radio care nu are legătură directă cu serviciile de acest gen, dacă se face prin impozite sau taxe și așa mai departe, să nu reprezinte o asemenea relație contractuală, ca să fie totul foarte clar. Dar dacă vin, dacă oricum am o codificare, deși sunt un serviciu free-to-air, și dacă oricum îl trimit pe client uh, la conținutul codificat uh, înainte de a avea acces la serviciile free-to-air, este cu totul altceva. În opinia mea, mi se pare că aici uh, e o relație de 1 la 1. Și este important că dacă tot are loc această verificare și dacă oricum am acest acces, să se aibă în vedere că uh, am bifat deja toate criteriile și atunci de ce să nu pot oferi portabilitate? Deci să spunem că aceste servicii sunt automat incluse, pentru că nu apare un cost adițional, pentru că oricum licențile nu se scumpesc astfel până la urmă acoperă doar teritoriul de dinainte. Deci nu există o audiență nouă, ci pur și simplu există o utilizare mai bună a, niște, a unor servicii achiziționate pe cale legală. Mă bucură, prin urmare, faptul că vom ajunge repede la un numitor comun. Doresc pe această cale să nu prescriem uh, o limitare a duratei, să nu stipulăm uh, câte zile, câți ani, mai ales dacă, de exemplu, stau 5 ani de zile la rând într-un stat membru. Dacă îmi schimb reședința 5 ani, atunci, bineînțeles că trebuie să-mi cumpăr serviciile de acolo. Lucrurile sunt destul de clare. Dar dacă stau uh, un semestru Erasmus în Spania, atunci intenția este clară, să mă întorc în uh, țara mea. Însă dacă rămân acolo pentru că mi-am găsit uh, marea iubire sau uh, un loc de muncă, bineînțeles că voi schimba și reședința. Și schimbându reședința, bineînțeles că pierd accesul la conținutul vechi, deoarece s-au schimbat condițiile total. Nu mai trăiesc pe teritoriul statului de dinainte. Sunt uh, niște chestiuni de detaliu, dar trebuie să ne fie foarte în clar că dacă avem o definiție clară și uh, fără echivoc a reședinței, problemele se rezolvă. Și tocmai de aceea m-am legat de acea definiție care a fost stabilită printr-o decizie CEJ. Uh, e decizia valabilă pentru funcționarii europeni și exact asta se clarifică acolo. Ce înseamnă reședința? Dacă lucrez 5 zile la Bruxelles sau uh, e locuința pe care o am în continuare pe numele meu acasă? sunt aici doar la muncă sau uh, și mi-aduc familia aici uh, și aici, aici voi avea centrul intereselor mele sau nu. Deci cam despre asta este vorba aici. Și doresc să subliniez aici că nu service providerul trebuie să verifice fiecare element în detaliu. Trebuie să avem o uh, decizie fermă în cazul în care se ajunge la litigii. Deci uh, să facem o referire în acest sens aici, ca să fie și pe placul celor de la jurii, în așa fel încât noi cei de la cult să putem să ne uh, stabilim deja poziția. Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur de pe acum să cooperez cu raportorii din umbră și coordonatorii. Thank you, Sabine. Thank you for this. Mulțumesc, Sabine. Termenul pentru depunerea amendamentelor cred că este 11 mai la ora 11 dimineața, spune președinta. Mulțumiri lui Jens Geier că a venit. El este raportorul general pentru buget pentru 2017. Are înaintea lui o sarcină monumentală și îi urăm toate cele bune în munca sa. Suntem într-un moment cheie vă întâlniți cu toate comisiile, deci vă mulțumesc că ați venit și la noi, la Comisia cu Cult, pentru a discuta prioritățile pentru bugetul pentru anul viitor. Comisia va prezenta proiectul de buget la sfârșitul lui mai, după cum știm cu toții. Aceasta este prima reuniune la care discutăm acest subiect. Și voi da acum cuvântul domnului Gaier și apoi domnul Zdroieschi și ceilalți raportori din umbră. Și deci, după aceea, colegii care doresc să intervină. Aveți 10 minute la dispoziție, dar cât aveți nevoie oricum. Este o adevărată plăcere să vă avem aici. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Schönen Dank für die freundliche Begrüßung. Mulțumesc foarte mult uh, pentru primirea cordială, dragi colegi, uh, dragi colege. Călătoresc acum printre comisii în calitate de raportor pentru uh, bugetul general în încercarea de a obține o imagine uh, generală uh, din comisie în ceea ce privește uh, bugetul 2017, dar din capul locului trebuie să vă spun că nu vă pot îndeplini toate dorințele, pentru că mm, eu voi încerca, bineînțeles, să, să vă prezint poziția mea în legătură cu toate afacerile în curs la Parlament. Doamna președinte a menționat faptul că ne așteptăm ca proiectul uh, de aviz pentru buget să fie publicat în 25 mai, ceea ce înseamnă că uh, proiectul de la comisie să poată să fie uh, discutat, dar deocamdată nu avem un termen foarte clar. Deci nu știm exact cum va arăta acest proiect de aviz, dar deocamdată avem câteva idei de ansamblu, un cadru, să spunem. În Parlament uh, se va discuta timp de șase săptămâni. Uh, la plenara de la Strasburg uh, s-au dat liniile directoare, ceea ce înseamnă că s-a spus cam ce ne dorim noi uh, pentru acest proiect general de buget, deci uh, indicăm Comisiei ce ne dorim noi ca proiectul de buget să conțină, dar e un document care nu are cum să fie foarte uh, concret bătut în cuie, pentru că, bineînțeles, că nu s-au perfecționat toate detaliile. Între timp și Consiliul a publicat liniile sale directoare și colegii de la Lipsius, de la clădirea Lipsius, au optat pentru uh, un document mai simplu ca la noi. Documentul are șase pagini și jumătate din el este făcut după modelul copy-paste față de anul trecut. Deci, uh, uh în uh, le pot spune, vă pot spune că doar pe aici, pe acolo au fost câteva schimbări, dar nu esențiale. În orice caz, Consiliul pare să nu perceapă provocările cu care se confruntă acum Europa. Și aici este primul punct uh, pe care aș dori să-l discut eu cu dumneavoastră astăzi, respectiv faptul că toate crizele cu care am încercat uh, pe care am încercat să le anticipăm pentru anul 2016 la Comisia de Control Bugetar, uh, toate aceste, comisi, toate aceste crize s-au confirmat și nu înțeleg de ce ar exista un motiv uh, pentru care noi uh, cheltuielile pe care le-am aprobat noi ca Parlament și pe care am încercat să le impunem în uh, dezbatere, pe care le-am sprijinit, de exemplu pentru criza refugiaților, de ce aceste uh, decizii ale noastre au fost atât de limitate? Cam 5 miliarde de euro la categoriile la linia 3, deci politica internă, uh, și la categoria 4, politica externă, ori pentru a ajuta statele membre să facă față crizei uh, refugiaților sau să combată cauzele, de exemplu situația din uh, țările de origine, ca această situație să fie îmbunătățită, pentru, de asemenea pentru a îmbunătăți situația din uh, țările vecine uh, Siriei, deci Turcia, Liban uh, sau Iordania dragi colegi, toată lumea urmărește știrile din mass media. Cred că nimeni din uh, sală nu și face iluzii în legătură cu procesul de la Geneva. Uh, s-a propus un armistițiu, uh, după aceea ar trebui să se găsească o perspectivă pe termen lung pentru Siria, dar deocamdată nu știm când uh, se va pune capăt situației, când se va pune capăt crizei migranților și deci cât timp va trebui să ne ocupăm de această criză. Deci eu cred că ar trebui ca uh, la aceste categorii uh, să abordăm obiectivele pentru 2017 la modul puțin mai uh, modest. Pentru că toate programele de la categoria 3, de la linia 3, politica internă, vor necesita fonduri foarte numeroase. Sigur că vom putea continua să propunem proiecte Uh, ca și când situația ar fi uh, normală, uh, dar condițiile cadru sunt așa cum le-am descris. De asemenea, ne mai confruntăm încă cu consecințele crizei economice. Deci, sigur că situația diferă de la un stat membru la altul, însă Uh, per ansamblu, situația economică în Uniunea Europeană nu este strălucită. Deci uh, tot ce am făcut în ultimul uh, timp în ceea ce privește bugetul european pentru a îmbunătăți situația economică și aici nu avem motive de optimism nemăsurat. Și în această dezbatere aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în buget am pus deoparte 8 miliarde de euro pentru a garanta sau pentru a proviziona Fondul European pentru uh, Investiții Strategice. Și încă nu am reușit să garantăm acești bani, uh, deci și de această dată uh, banii încă nu au fost puși deoparte, deci trebuie să fim prudenți. Din punctul meu de vedere, Asta înseamnă că uh, cadrele financiare pentru 2014 uh, uh, erau prevăzute pentru uh, situații uh, pozitive, cum spunem noi în Germania, deci când strălucește soarele și nu când e furtună. Ceea ce înseamnă că contribuțiile la nivel de stat membru au scăzut foarte mult, deci e un procent din PIB-ul uh, Uh, deci statele membre pe atunci când s-au luat hotărârile respective au fost foarte optimiste, însă acum, iată, ne uh, lovim de trista realitate și ne dăm seama că banii nu ne ajung. În 2014, 15, 16, când am pregătit al patrulea uh, buget pentru acest cadru financiar, Uh, am uh, stabilit uh, procente din PIB care, iată, nu vor fi onorate. La sfârșitul anului, Comisia trebuie să publice o revizuire, deci Comisia a solicitat, Parlamentul a solicitat această revizuire și statele membre au vorbit tot timpul de o revizuire și își doresc în continuare o revizuire. Nu știu dacă deci ne dăm seama, încercăm să vedem dacă situația a funcționat uh, sau nu, dacă nu a funcționat, uh, se trag consecințele, dar în orice caz e consecințe pentru cadrul financiar 2014-2020 și nu pentru acum. Deci va trebui să organizăm o dezbatere. Uh, Parlamentul deja a început să-și exprime poziția față de această revizuire a bugetului care face obiectul dezbaterilor de la Comisia de Bugete. Spre satisfacția mea, eu am uh, fost sprijinit în propunerea mea, respectiv ca instrumentele pe care le folosim în buget să fie uh, legate mai bine de uh, documentele pe care noi le le, le publicăm. Deci facem un uh, raport anual al creșterii economice. Vorbim, uh, de exemplu, uh, cu privire la semestrul financiar, la mecanisme de adaptare pentru statele membre. Și aici ar fi foarte util pentru Uniunea Europeană dacă instrumentele pe care le, am, le avem în aceste propuneri deci cu ocazia acestor evaluări economice să fie cumva mai legate de realitate. Am avut și inițiativa uh, pentru tineri, am lansat-o uh, cu, ultima, cu ocazia ultimei proceduri financiare am hotărât să mobilizăm fonduri suplimentare pentru că era o mare lacună pe piață. Statele membre trebuie să fiu prudent cu formulările. Uh, statele membre și-au uh, declarat disponibilitatea să investească în această inițiativă pentru tineri, însă doresc ca Comisia să publice o evaluare o evaluare care încă nu a fost dată publicității, dacă ea va fi pozitivă, deci dacă se arată că ocuparea rândul tinerilor în țările uh, în care uh, situația pentru tineri este dramatică, uh, deci dacă s-a dovedit că această inițiativă a avut rezultate concrete, atunci se va da Mm, curs la nivelul Parlamentului. De asemenea, mai există un obiectiv în strategia Europa 2020, combaterea sărăciei și aici uh, dorim să ne ocupăm sau să combatem sărăcia în rândul copiilor. Pentru dezbaterile dumneavoastră din statele membre mai există un aspect foarte important, uh, situația cu uh, plățile în statele membre. Și aici o să am o declarație sau o poziție mai politică. Parlamentul European și-ar dori să există mai multă consolidare a bugetului, iar pe de altă parte, deci cu o altă majoritate, poate puțin diferită de prima, dar și-ar, și dori să se facă ceva cu bugetul uh, european. Deci, Uh, nu putem uh, cere statelor membre tot timpul să strângă chimirul și, după parte, să spunem că ne-am dorit mai mulți bani pentru bugetul european. Uh, pentru că ajungem la niște ciocniri sau niște tensiuni în dezbateri în care se schimbă foarte mult centrul de greutate în dezbaterea politică. Vă spun care este poziția mea, avem pactul de stabilitate și tot, toate cerințele, dar mai era și problema de care am vorbit, și care a fost respinsă cu o majoritate uh, foarte uh, la limită. Deci Parlamentul European trebuie foarte clar uh, pe șleau să spună ce dorește până la urmă. În ceea ce privește plățile, situația este tension tensionată. Situația s-a uh, relaxat, avem uh, bani la buget, deci uh, plățile uh, neonorate, uh, numărul lor a scăzut. E, deci prognoza mea și toți experții de la buget o confirmă din toate uh, grupurile politice că e că avem de-a face cu o variație, deci un efect de tip yo-yo. Uh, deci la un moment dat uh, ne vor lipsi banii pentru că Uh, s-au luat bani pentru a plăti uh, uh, chitanțele restante actuale, dar în orice caz, când vom ajunge la finalul cadrului financiar, spre 2019-2020, vom avea din nou o acumulare de chitanțe neplătite. Sigur că nu ar trebui să fie o presiune foarte mare asupra bugetului, dar în orice caz, dacă tot discut cu dumneavoastră, m-am gândit să menționez și acest aspect. La ședința coordonatorilor de la Comisia de Bugete uh, trebuie chiar să mă întorc acolo. Am mai discutat despre faptul că Comisia și-ar dori un buget uh, focus on results în engleză, deci un buget uh, axat pe rezultate, ceea ce înseamnă că procedura bugetară anuală nu poate Uh, să fie foarte eficientă, pentru că știți care sunt problemele, pentru că bugetul se hotărăște pe mai mulți ani și nu se poate anual uh, să se urmărească afect, uh, efectele sau consecințele unui proiect plurianual. Dar această taxare pe rezultate va fi pe viitor un aspect crucial pentru a verifica dacă anumite proiecte uh, Uh, sunt viabile sau nu, mai ales față de Consiliu. De exemplu, uh, programul Erasmus, care e de competența Comisiei dumneavoastră, e un, uh, un proiect foarte bun, implementarea este extraordinară, participarea este foarte mare, am mai avea nevoie de astfel de proiecte. ca încheiere, aș spune că ar trebui să facem și mai mult pentru că Erasmus este un program uh, care uh, aduce o plus valoare europeană imensă. Nu trebuie să ne punem întrebări în legătură cu valoarea sa adăugată. Uh, se investesc anual bani în proiecte regionale și dacă toate ar fi la fel de eficiente sau rentabile ca Erasmus, atunci ar fi excelent. Ar fi o dezbatere foarte interesantă dacă cultura de comisie ar discuta, de exemplu, despre plus, plus valoarea adăugată, plus valoarea europeană a programului Erasmus. Rezultatele m-ar interesa, dar în orice caz vă pot spune că sunt de partea dumneavoastră. Mulțumesc! Grazie anche per questa stile molto franco di... Mulțumesc pentru stilul foarte direct și pentru comentariile pe care le apreciem. Da, aveți dreptate. Întotdeauna ne este greu să gestionăm un buget în uh, termeni uh, direct, mai ales când este vorba despre noi politici și așa mai departe, resursele sunt aceleași și asta înseamnă că anumite proiecte trebuie să fie uh, lăsate deoparte. Am văzut cum s-a întâmplat asta de multe ori. După ce a început criza și după ce a început și criza refugiaților și criza radicalizării, cred că am văzut cât de importante sunt politicile favorabile incluziunii și care sunt și provocările de ordin cultural. Ne dăm seama că educația și cultura nu trebuie să lipsească din prioritățile, din cele 10 priorități. Poate că ar trebui să fie chiar a 11-a. A 11 -a. Și asta au spus și statele membre, nu doar noi. Există noi cerințe uh, și știm că există proiecte care sunt uh, eliminate în momentul de față, deci e o bătălie întreagă care se poartă. Firește, principala problemă aici uh, este amânarea bugetului pentru încă un an și asta nu ne dă voie să avem politici cu adevărat europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Voi da acum cuvântul colegilor. Patru au cerut uh, să intervină, dar nu știu dacă mai dorește încă cineva. Domnul Zdroieschi se pare că întârzie. A avut probleme cu zborul. Nu știu dacă va ajunge la vreme, deci vom începe cu, pe cu raportorii din umbră. Domnul Sver. Hvalim, gospodul Jens. Întâi de toate dați-mi voie să mulțumesc domnului Jens Geier pentru prezentarea excelentă a problemelor bugetare. Am o problemă legată, o întrebare legată de Erasmus Plus. Eu sunt raportor pentru Erasmus Plus și sunt foarte interesat să aflu care sunt informațiile precise. Revizuirea a fost menționată pentru bugetul pe anul acesta și știind acest lucru și bugetul de 2017 va fi uh, pregătit tot pe această bază. Deci aș dori să știu care vor fi schimbările care se vor produce pentru Erasmus Plus pentru anul viitor. Sorry, no, because I... Allora, eh, grazie, colega. Mulțumesc. Jens Geier. Mulțumesc, mulțumesc lui Jens Geier, spune doamna Trüppel. O prezentare interesantă a tuturor provocărilor și problemelor ce ne stau înainte cu CFM. Doresc să spun că în momentul în care am votat CFM-ul actual, am avut o dezbatere și am spus că pentru prima dată în istorie era uh, prea mic, scăzuse pentru prima dată și tuturor ne-a fost clar, tuturor celor din Parlament, uh, chit că am acceptat după aceea acest compromis prost, că mm, lucrurile erau demne de a fi criticate, pentru că repede vom ajunge într-o situație uh, de a nu avea bani suficient pentru toate programele. Și atunci uh, nu vom reuși să atragem noi oameni care să participe la aceste programe. La fel, există o mult prea mică marjă de flexibilitate în exercițiul uh, bugetar și acest lucru ne pune probleme astăzi. Mă refer la marile programe, mai ales Erasmus+. Plus. După cum s-a spus deja și pe bună dreptate Jens, este un program plin de succes. Și, de fapt, avem toate argumentele pentru a extinde acest program, atât în ceea ce privește cifra participanților cu tineri întreprinzători, studenți, elevi, cât și um, bursele în sine. Ar fi în interesul învățării pe tot parcursul vieții, în, interesul voinței cetățenilor europeni Există acest CFM în derulare și încă din uh, uh, acest moment ar trebui să mărim bugetul. La fel vreau să spun și despre Creative Europe. Știm că este un program destul de slab dotat, chit că avem și aici toate argumentele de a avea mai multe schimburi interculturale, mai multe valorificări ale bunurilor culturale și proiecte culturale în Uniunea Europeană. Și apoi avem și programul Uniunea Europeană pentru cetățeni. Uh, care a fost uh, uh, redus, ceea ce este total contraproductiv cu obiectivele direct formulate, ca cetățenii să aibă posibilitatea de a iniția ei uh, noile proiecte, de a avea contacte transfrontaliere. A fost o mișcare greșită, mai ales uh, comparativ cu ceea ce spunea Comisia că vrea să obțină în relația cu cetățenii. Și am un ultim element, e vorba de uh, procedura stipulată prin tratat. Mereu uh, ni se spune Uh, nu mă scuzați, procedura de depunere a dosarelor. Uh, de fiecare dată se spune că trebuie depuse o sumedenie de hârtii și că totul este o importantă tevatură fără niciun rost. Ar fi important să influențăm puțin acest lucru, să nu încercăm să-i descurajăm pe oameni, pentru că îi speriem cu toată această birocrație, mai ales pe cei cu posibilități reduse, care de fapt ar vrea să participe la programele europene. Acest lucru trebuie schimbat. Și apoi, mai ales programele din domeniul cultural și din programul, eh, programul pentru cetățeni trebuie avute în vedere pentru integrarea refugiaților. Și tocmai acesta este argumentul cel mai important pe, care, eh, pe marginea căruia ar trebui eh, dezvoltate aceste proiecte. Mulțumesc! Il collega Morgano. Și eu voi interveni la sfârșit, domnul Morgano. Relatore per... Mulțumesc! Mulțumesc și raportorului pentru prezența sa în comisia noastră. Mă voi alătura doamnei Trupel și voi și reliefa câteva aspecte. Având în vedere crizele recente, există o nevoie mai mare de investiții în uh, formare și în învățământ și pentru că doar așa putem să uh, trecem peste aceste vremuri dificile. În buget uh, se vede că există cerere unanimă de creștere din partea parlamentarilor, dar uh, sunt mai puțini bani disponibili. Cred că multe dintre problemele cu care ne-am confruntat în ultimele luni pot să fie rezolvate dacă avem o abordare mai pan-europeană. Și Asta inclusiv în domeniul inovării și trebuie sinergii mai mari între programele existente pentru care este competentă această comisie, Erasmus+, Plus, Creative Europe, Europa pentru cetățeni și așa mai departe. De asemenea, sinergii și cu prioritățile care au fost trasate pentru acest mandat. Uh, ocupare, creștere economică și investiții, astfel încât să depășim problemele cu care ne confruntăm, mai ales cele cu care se confruntă tinerii. De asemenea, avem acum și problema legată de uh, refugiate. am avut și rezultatele uh, Consiliului și acordul cu Turcia și așa mai departe. Deci trebuie să vedem uh, cum putem să ținem cont de toate acestea în bugetul de pentru, pentru 2017. Cu siguranță o revizuire este o idee bună, după cum a spus și domnul raportor. Am mai spus-o, este nevoie de o abordare paneuropeană în ceea ce privește Erasmus+. Plus. Aceasta ne va oferi instrumentele necesare. După cum au spus și colegii mei și după cum uh, spun și organizațiile care reprezintă uh, învățământul pentru tineri, din domeniul învățământului pentru tineri, Anumite programe au avut un impact mai mic decât cel anticipat și trebuie să vedem de ce. Există și problemele legate de efectul yo-yo cu onorarea plăților, care și ele au avut uh, efecte semnificative. Am uh, avut parte de o creștere pe axa 2. Este important să ne asigurăm că această creștere a bugetului pentru 2017 chiar va avea un impact pozitiv. Gestionarea acestor probleme în mod descentralizat uh, a, dat dovad, a demonstrat că există anumită, anumite limite, deci este nevoie de noi bune practici și de o abordare paneuropeană. însă există și riscul de uh, suprapunere la nivel uh, național de duplicare. De exemplu, suspendarea finanțării în sectorul tinerilor în Grecia s-a făcut pentru că nu a existat o agenție națională. Asta este o problemă de coordonare și este una foarte gravă din punct de vedere obiectiv. Cred că este foarte important să vedem ce se întâmplă cu bugetul anual pentru a ne asigura că ce facem noi uh, este coordonat și că ține cont de toate problemele. Trebuie să vedem uh, cum este cu axa 2 pentru a încuraja proiectele paneuropene. Domnul Sver. E problema de scriptură, la ortografie. Domnul Lewer, îmi cer scuze. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul a vorbit despre situația generală. Uh, îmi cer scuze, colegul meu a vorbit despre situația generală. Domnul Gaier este un socialist, uh, eu nu, în schimb. E dreptul lui să fie ce vrea. Însă uh, ce spune el îmi sună cunoscut. Nu avem destule fonduri, avem nevoie de un buget ambițios, Cuvintele astea în tot timpul stârnesc groază atunci când uh, sunt puse într-un document. Proiectele funcționează, dar nu prea. Asta înseamnă taxe mai mari, impozite mai mari și uh, cheltuieli mai mari. Dacă dorim să ne maturizăm ca instituție, nu putem să tot cerem bani și să fim ăia de treabă care tot cheltuiesc și statele să fie cei răi care nu mai ne trimit factura. Există cheltuieli publice care merită, s-a vorbit despre Erasmus+, Plus, este chiar unul dintre programele mele preferate. Dar avem de ales. Când lucram în Regatul Unit, dacă doream să aloc mai mulți bani pentru biblioteci, alocam mai puțin bani pentru autobuz și așa mai departe, pentru că în cele din urmă impozitele mai mari nu creează locuri de muncă și un stat supradimensionat nu duce la creștere economică și avem dovezi cu privire la asta în toată Europa. Deci conservatorii nu doresc să vadă nicio creștere a bugetului, dorim să vedem un buget echilibrat, dorim să vedem că Europa trăiește în mijloacele pe care le are la dispoziție, deci trebuie să-și aleagă prioritățile. În ceea ce privește prioritățile, am vorbit despre Erasmus+, Plus, dar nu am vorbit despre alte programe. Vă rog să citiți uh, printre rânduri, dacă puteți. Mulțumesc! L'ultimo, allora la colega Tom. Donna Tom va interveni ultima. Pean tunnistama, mul oli siin väike spikker ette valmistatud. Mulțumesc. Trebuie să recunosc că aveam un uh, discurs și voiam să-l citesc, dar uh, vine acest domn și spune că, uite, nu avem uh, bani și că nu va crește bugetul, e penibil. Doresc să o susțin pe doamna Truppel. Erasmus Plus, Creative Europe și Europa pentru cetățeni sunt programele care sunt cele mai importante pentru munca noastră, pentru munca comisiei noastre. Aceste programe au nevoie de alocări de fonduri mai mari. Nu că ar fi vorba despre un proiect liberal, dar dacă este să ne uităm la documentul pe care îl am eu aici, nu-l citește nimeni. Dacă scăpăm de aceste, de aceste documente de pe uh, mesele noastre, putem să economisim foarte mulți bani și să-i folosim pentru uh, aceste programe. Imprimăm foarte multe documente pe hârtie și apoi trebuie adunate, sunt trimise spre incinerare sau reciclate. Deci încercăm să uh, vedem de unde putem uh, lua mai multe resurse, dar nu trebuie să luăm de la programele culturale. Mulțumesc! Voi da acum cuvântul comisiei și apoi va răspunde domnul Gaier. Mulțumesc, doamnă președinte. Chiar dacă Comisia nu a adoptat încă propunerea de buget, vă asigur că aceasta se potrivește cu prevederile CFM în ceea ce privește programarea pentru 2017. Se prevede deja o creștere mică de 250 de milioane de euro pentru Erasmus Plus în 2017. În momentul de față lucrăm la prioritățile de finanțare pentru 2017 și odată ce se va adopta bugetul, vom merge mai departe. Una dintre priorități pentru buget va fi um, uh, vor fi activitățile culturale pentru incluziune socială, activitățile educaționale, în urma declarației de la Paris. În ceea ce privește programul Creative Europe, se prevede o mică creștere în programul de um, programul cultural cross, um, transsectorial în ceea ce privește facilitatea uh, de credit care va începe anul acesta și va continua în 2017. Acestea sunt principalele priorități și așteptăm propunerea Comisiei, dar în ceea ce privește programele, uh, urmărim, uh, urmăm îndeaproape prevederile CFM. Aș dori să vă amintesc că există probleme în ceea ce privește creditele de plată în Erasmus Plus pentru 2014 și 2015 vor fi, va fi nevoie de măsuri pentru acestea, pentru a acoperi uh, neajunsurile în ceea ce privește plățile. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you. Eu vorrei aggiungere... Mulțumesc. Și eu doream să fac câteva observații. Foarte clar, Colegii au exprimat care sunt prioritățile pentru comisia noastră, dar uh, mie îmi place faptul că domnul Gaier a fost uh, foarte cinstit cu noi și eu voi fi la fel. Uh, Mi-ați a spus că există o mică contradicție în legătură cu uh, bugetul pe anul trecut și promisiunile pe care le face și uh, dimensiunea educativă și culturală, care ar trebui să fie și mai o prioritate și mai importantă. Deci fiecare încearcă prin programele sale să introducă ceva care să uh, facă trimitere la dialogul cultural, dimensiunea umanitară și așa mai departe. Dar avem nevoie și de finanțe pentru a finanța toate proiectele din acest domeniu. Deci, trebuie ca politicile noastre să fie finanțate prin mijloace financiare. Mă gândesc mai ales la problema uh, migranților nu se poate ca în politica de imigrație să nu se prevadă o parte din buget care să fie uh, exclusiv uh, alocată culturii și educației. Europa Creativă e un program uh, care este subfinanțat din punctul meu de vedere. Atunci când se vorbește de politică de imigrație și de politică de securitate și chiar de politica externă, Am citit propunerea doamnei Mogherini pentru o nouă diplomație culturală europeană. Și aici figurează prioritățile care trebuie să fie definite în cadrul politicii sectoriale. Am notat faptul că, în conformitate cu cadrul plurianual, s-a prevăzut o majorare pentru Erasmus+, Plus, dar pentru acțiunea 2 ar trebui ca în loc să venim cu propuneri noi, susținerea, de exemplu, parteneriatelor în domeniul inovării, Sigur, toate acestea sunt încă priorități pentru noi, dar se scade întotdeauna finanțarea programelor și nu se ține cont de faptul că uh, Uh, aceste programe trebuie să se ocupe și de programele pentru migranți. În ceea ce privește Europa Creativă, dacă ne uităm la cifre, uh, rata pentru uh, de acceptare a proiectelor este de 11%. Deci oamenii sunt tot mai frustrați, sunt tot mai nemulțumiți pentru că Uh, uh, nu există suficientă finanțare. Pentru cetățenii noștri, industriile creative sunt tot mai importante și e vorba de un factor de creștere economică uh, foarte important și nu trebuie să-l ignorăm. Și tu, Ienț, cred că ești foarte sensibil la aceste propuneri. Uh, mă gândesc la rapoartele pentru asistența umanitară, de exemplu, sau pentru întrajutorarea copiilor din tabărele de refugiați. Nu putem tolera ca doar 2% din fondurile sau din asistența umanitară europeană să meargă la educație. Am obținut 52 de milioane pentru anul acesta, mai mult pentru educație, pentru programele de formare în cadrul asistenței umanitare. Și cred că ar trebui să facem și mai multe propuneri în acest domeniu. Iar în ceea ce privește EFSI, instrumentul de finanțare pentru inovare, nu ne putem mulțumi cu faptul că nu se propun mai multe investiții în domeniul educației și al culturii. Am organizat o audiere cu Banca Europeană de Investiții, continuăm uh, să acordăm o atenție sporită acestui uh, domeniu ne dorim să promovăm un nou instrument de finanțare pentru Europa, uh, pentru Europa formării și a învățării și sperăm ca în bugetul european acest instrument, care este foarte important, să nu fie uh, dedicat doar uh, investițiilor pentru sau investițiilor în proiecte foarte uh, mediatizate ci că ar trebui să finanțeze și mai mult sectorul acesta al educației și al culturii. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, mulțumesc pentru observații. O să încerc în timpul care mi-a rămas la dispoziție să vă răspund cât mai bine cu putință, dacă am înțeles bine, în orice caz mă voi strădui. În primul rând, procedura de uh, depunere a dosarelor. În 25 mai Comisia va face o propunere care va merge la Consiliu. Consiliul uh, se va ocupa de ea în liniile sale directoare și s-ar putea ca Consiliul să reducă cel puțin cifrele, așa face totdeauna Consiliul, uh, în orez obiectivul este să garantăm marje pentru uh, la plăți, uh, deci trebuie să ne asigurăm să putem face față unor situații neprevăzute mai bine pe viitor. Uh, în legătură cu propunerea comisiului, încercăm să o schimbăm încercăm să folosim propunerea Comisiei pentru a exercita presiunea asupra Consiliului dar în orice caz sunt uh, pe aici pe acolo domenii în care avem prioritățile noastre. Dar în categorii, categoriile bugetare uh, nu sunt, nu se pot substitui uh, una celeilalte. Deci la categoria 3, categoria care ne interesează pe toți sau pe vă interesează să investim mai mult la Erasmus Plus, trebuie ca banii să fie găsiți în categoria 3, deci în celelalte programe ceea ce nu e frumos, dar din păcate asta este realitatea. Așa, uh, e, așa e temeiul juridic. Mm, nu este o situație de care să fie conștiente toate statele membre. De exemplu, un prieten din Berlin uh, m-a sunat și m-a întrebat uh, ce e de făcut și <laughs> m-am gândit dacă nici la Berlin lumea nu este conștientă de această situație, atunci probabil că și în alte capitale e la fel. Deci, nu ne aflăm în uh, situația ca prin acest uh, buget să trecem așa cu securea și Uh, programe care nu sunt pe, uh, pe, pe gustul nostru să le tăiem și să punem banii în alte proiecte. Trebuie să găsim uh, banii în categoriile disponibile. Deci vă dați seama că dacă mă duc la Comisia pentru drepturi, Drepturile Cetățenilor, ei au cu totul alte priorități decât cu banii de la categoria 3. Și trebuie în mod rațional să găsim uh, compromisuri cât mai raționale sau în orice caz fezabile. Colegul Sver m-a întrebat uh, cum evoluează situația în ceea ce privește Erasmus Plus, uh, cifrele. Și comisia a spus acest lucru. Până acum nu am știut nimic, pentru că directorul general de, pentru bugete nu a dat detalii, dar în orice caz, în ceea ce privește Erasmus Plus, se pare că programul ar trebui să primească cu 50 de milioane mai mult, ceea ce e minunat, și înseamnă că în prezent suntem la 1,73 de miliarde, 1,74 aproximativ. Uh, pentru noi am, am crescut cam cu 6,6 milioane, sigur uh, e o majorare foarte mică, dar uh, în orice caz nu, asta nu arată decât că uh, agrem foarte mult acest program. Dacă Comisia își respectă promisiunea, atunci depășim pragul de 2 miliarde și deci sunt sigur că Consiliul va tăia, va interveni, dar în orice caz uh, pot să spun că uh, Comisia de Bugete a Parlamentului își dorește să uh, se opteze pentru această cifră. Acum, în legătură cu Consiliul, uh, aceasta a fost uh, uh, întrebarea care ne-a ocupat în ultimile patru săptămâni și după aceea la procesul de negociere de la sfârșitul anului. Helga, ai fost coordonator pentru versi la Comisia de Bugete mult timp și știi foarte bine ai multă experiență în domeniu, e clar că în uh, buget există prea puțină flexibilitate. Așa cum spuneai, în procedura bugetară nu se va schimba nimic și deci cu ocazia revizuirii cadrului financiar uh, multianual să venim cu această propunere de revizuire și atunci când ne întâlnim cu reprezentanții statelor membre, cel puțin vedem că și ei au aceeași optică ca și noi, aceeași poziție. Deci, dacă facem această propunere, măcar vom fi luași, luați în serios. Deocamdată nu putem face decât să mulțumim, deci dacă uh, bugetul nu e mai mare, cel puțin ar trebui să fie flexibil. Dar întotdeauna vorbim cu experții din Ministerele de Finanțe și uh, nu se știe clar uh, care va fi uh, poziția lor uh, definitivă. În ceea ce privește CFM-ul, Parlamentul European a exercitat presiune, a fost uh, introdus un instrument special care a adus un pic mai multă flexibilitate și aceasta uh, împotriva voinței statelor membre. Și repet acest lucru. Deci dacă acest, uh, n-am fi avut acest instrument de flexibilitate, atunci bugetul de anul trecut, având fost vedere criza fina- uh, refugiaților, ar fi uh, explodat pur și simplu. Deci, vom, voi continua să subliniez uh, acest lucru. Apoi, în ce privește procedura de cereri, la în buget, atunci uh, când se adoptă o rezoluție politică la CFM, uh, lucrurile nu erau atât de clare. În orice caz, am făcut, am, am activat foarte mult în domeniul uh, controlului bugetar și dacă vă uitați la activitatea acestei comisii, vă dați seama că uh, activitatea ei depinde și de activitatea agențiilor la nivel uh, național. Uh, întotdeauna ni se face acest, acest reproș, reproș că există o uh, birocrație împovărătoare, inutilă, ni se face nouă, uh, Uh, s-ar putea ca și uh, comisia să aibă o răspundere datorită controalelor, dar uh, cu experiența mea în acest domeniu vă pot spune că dacă la nivel național agențiile ar aplica mai bine legislația națională, atunci această procedură de depunere a dosarelor ar putea fi mai simplă. Se complică inutil situația. În orice caz, mă, mă voi plânge în continuare și cred că merită uh, și aici ajungem la situația din uh, Germania, agenția care uh, controlează programul Erasmus Plus, dacă face tot ce trebuie, uh, dacă nu face gold plating, așa cum se spune, deci dacă nu folosește toate aceste textele legislative europene pentru a introduce noi prevederi naționale. Uh, vă pot spune că e clar că la nivel european câteodată se complică prea mult procedurile, dar har Domnului nu se întâmplă numai la nivel european. Domnule Luor. Uh, într-adevăr, uh, e un pic mai complicat decât să spui că vrem tot timpul mai mulți bani. Avem și un argument Uh, respectiv uh, faptul că uh, se transferă tot timpul mai multe responsabilități la nivel europene, dar finanțarea lor nu urmează, deci nu vine după. Am început să ne întrebăm, de exemplu, dacă Frontex Uh, nu ar putea uh, să transfere uh, o parte din competențe unor structuri naționale și să nu aibă doar un rol de coordonare. Deci nu ar trebui ca doar funcționarii europeni E vorba de 150 de eh, miliarde, 140 de miliarde care au fost investiți în uh, securizarea frontierelor, dar uh, putem paria să vedem dacă poziția Consiliului uh, se va schimba. În orice caz, la cheltuielile din categoria 3, Uh, dacă ele vor fi crescute, atunci va fi clar. La comisie va fi așa, sunt sigur. Dar dacă vrem ca frontierele noastre să fie mai bine controlate, deci dacă această sarcină ar trebui să fie la nivel uh, european săvârșită, atunci nu cred că doar uh, la nivel european ar trebui să se ceară acest lucru. Ar trebui să se împartă competențe și la nivel național, ceea ce înseamnă că bugetele naționale vor fi împovărate foarte bine. Mm, nivelul european primește mai puțin mai puține uh, competențe sau îi se cere mai mult nivelului european, dar uh, nu se transpune acest lucru și la nivel uh, bugetar. Tot timpul se spune că Parlamentul European cere mai mulți bani. Nu, noi vrem ca banii să fie mai bine folosiți pentru o mai bună finanțare. Și mm, am discutat, deci și în comisia mea există colegi de la partidul dumneavoastră, ce le pot spune este ca să-i Uh, consolez în legătură cu dezbaterea din Regatul Unit, îi rog uh, să se străduiască și să se uite, de exemplu, la, uh, la raportul Curții de Conturi sau rapoartele speciale care adună probe și în statele membre. Ce vedem în aceste controle? Deci, dacă ne uităm la raportul care privește Regatul Unit, în domeniul uh, dezvoltării regionale, de exemplu. Uh, e urgent, uh, necesar ca politicienii britanici să vadă cum uh, au uh, administrat autoritățile britanice fondurile europene. Și acolo cred că e loc uh, de mai bine, mult loc de mai bine când se critică tot timpul cheltuielile europene, felul în care se uh, fac uh, cheltuielile europene, atunci uh, vă rog să începeți treaba din ograda britanică pentru că aveți mult de lucru. Și în încheiere, o consolare pentru colegii și Uh, sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră în legătură cu sprijinul pentru uh, politica culturală, dar având în vedere uh, criza refugiaților, noi finanțăm în mare măsură și activitățile UNICEF. Deci, Mm, nu uh, putem să alocăm uh, banii doar uh, în domeniul de competență al Comisiei dumneavoastră, pentru că sprijinim UNICEF pentru formarea pentru școlile pentru copiii refugiaților prin politica externă. Deci e un domeniu foarte important. Cu toții încercăm să sprijinim aceste aceste proiecte și în care am putea folosi și contribuții din uh, partea comisiei dumneavoastră. Mai avem o problemă, uh, trebuie să lucrăm cu bugetul în forma sa actuală, cu limitele sale, nu putem uh, transfera bani dintr-o categorie în alta și de aceea mm, toate aceste dezbateri în legătură cu bugetul au de-a face cu sume care uh, sunt, uh, se situează cam la 3-5%, uh, deci nu putem, nu avem o marjă mai mare, dar în orice caz, în ceea ce privește programele de care ați vorbit, voi încerca să văd, sunt foarte importante pentru mine, pur mare preț pentru ele, știți că am fost raportor pentru uh, Comisia dumneavoastră pentru bugetul uh, Uniunii Europene și Acolo veți cristaliza poziția comisiei dumneavoastră. Împreună cu Helga vom vedea dacă putem ajunge la, o, uh, la un compromis, la o concluzie comună. Mulțumesc! Grazie anche pe la franchezza. De... Mulțumim! Mulțumim și pentru faptul că ne-ați oferit uh, un răspuns atât de sincer. Din păcate, domnul Stroieschi nu a putut uh, fi de față. Nu era vorba de extinderea competențelor noastre. Noi știm exact cum arată paleta și este însă foarte important ca în celelalte domenii politice, să, ca, și, ca și în celelalte domenii politice, să ne axăm mai tare pe elementele culturale. De exemplu, când e vorba de ajutorul umanitar, să vedem ce se întâmplă și cu sporirea mijloacelor pentru educație. Nu vrem bani mai mulți, dar vrem ca uh, pentru a, la ajutorul umanitar să se facă ceva. Nu este vorba doar de acei 2%, nu este vorba de influențarea directă a liniei bugetare, dar am vrea să găsim niște marje de manevră. Deci, vă mulțumim foarte mult. A fost o dezbatere uh, optimă și sperăm să avem o cooperare optimă și mult succes pe mai departe, nu vă va fi deloc ușor. Dragi colegi, închidem acum reuniunea publică, dar îi rog pe coordonator să rămână și um, cei care nu au ce căuta aici sunt rugați să părăsească sala. Vă mulțumesc pentru prezență.